Dear colleagues, dragi colegi, e timpul să începem reuniunea cu primul punct de pe ordinea de zi de astăzi. E vorba de un schimb de opinii cu domnul Falkenberg, director general al DGMV, în legătură cu pachetul deșeurilor. După cum știți, uh, pachetul deșeurilor a trecut uh, printr-o procedură lungă. Voi uh, trece la limba italiană pentru că vreau să spun ceva înainte de a demara discuția noastră. Mă scuzați că vorbesc italiană. Molto l'esposizione E... Însă vorbesc în italiană pentru că vreau să spun ceva în legătură cu istoricul acestui uh, pachet în cadrul economiei circulare. Știm uh, foarte bine uh, care a fost istoricul acestui pachet și faptul că <clears throat> Parlamentul a început să se ocupe de acest pachet legislativ și audierea pe care o vom organiza astăzi este parte a acestei proceduri și a acestui istoric. Dar știți și dumneavoastră că am avut uh, divergențe de opinii cu Comisia în legătură cu acest pachet, care din punctul nostru de vedere al Parlamentului am dorit să fie examinat și am dorit să continuăm munca la acest pachet și încă de la început am fost foarte hotărâți vorbesc de Comisia noastră de uh, mediu și am cerut uh, decis și cu toate instrumentele avute la dispoziție, atât față de președinții de comisii parlamentare, cât și față de Comisia Europeană, am cerut să se mențină acest pachet. Ne-am ocupat de acest subiect și la ultima plenară e în curs o rezoluție care uh, nu s-a bucurat de o majoritate, eh, însă amendamentele care priveau acest pachet au eh, ajuns la majoritate. Semn, evident, că în Parlament există o voință de a ne ocupa de acest subiect. Pe de altă parte, în cursul eh, convorbirilor cu Comisia, inclusiv în plenar, privitor la programul de lucru, am ascultat că intenția Comisiei este de a face o propunere mai ambițioasă față de cea care deja părea ambițioasă și pe care o avem pe masă de lucru și de aceea cred că reuniunea de azi cu domnul director Falkenberg și apoi audierea uh, pe care o vom organiza astăzi reprezintă momente importante în dialogul interinstituțional, dar și un moment de a analiza în profunzime această temă și pentru a vedea uh, dacă și din uh, discuțiile de astăzi uh, va putea apărea uh, vreo sugestie pentru, a, pentru ca și Comisia să facă o propunere mai ambițioasă decât cea de până acum. Însă repetăm că noi, Comisia Envi, dorim să discutăm acest pachet și dorim să-l tratăm din punct de vedere legislativ împreună cu Consiliul. Știm că și de partea Consiliului mulți miniștri s-au exprimat în favoarea menținerii acestui pachet marea majoritate a miniștrilor mediului a semnat o scrisoare adresată președinției Comisiei Europene pentru menținerea pachetului și în așteptarea unei hotărâri finale din partea Comisiei Europene, noi continuăm și eu cred că e un moment important al procedurii, așadar, acestea fiind spuse, Aș spune să dăm uh, mai întâi cuvântul colegei Simona Bonafé, care este raportare pentru uh, pachetul deșeurilor, uh, dar o rugăm să respecte un timp de vorbire de 5 minute și apoi sigur că vom da cuvântul domnului director general Falkenberg. Doamna Bonafé, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc și domnului director Falkenberg pentru prezența sa astăzi alături de noi. Eu nu vă ascund, domnule președinte, că aș fi dorit uh, să am o altfel de intervenție, ca să intrăm mai mult pe fondul acestei propuneri, pentru că este un dosar foarte important. Pentru că, sigur că sunt puncte forte ale uh, propunerii, sunt și unele uh, aspecte negative. Printre punctele forte trebuie să spunem că pentru prima oară avem o metodă unică a calculului reciclajului cu uh, obiective mai ambițioase, cu o interdicție până în 2013 uh, a punctelor de, desc- de uh, descărcare și sigur sunt și puncte negative uh, de critică. E clar că unele elemente specifice ale propunerii uh, trebuie realizate mai în profunzime și asta vom și face astăzi și sperăm să facem și în următoarele săptămâni. Însă e clar că problemele la care vă referați dumneavoastră din ultimele luni uh, au uh, însemnat că nu s-a discutat uh, pe fond. Nu asta ați vorbit de zvonuri. Uh, eu prefer să vorbesc de lucruri întâmplate în spatele ușilor închise, pentru că încă astăzi Parlamentul, domnule președinte, nu înțelege motivele pentru care Comisia a hotărât să insereze această propunere între cele care, de care să nu ne ocupăm în 2015. Deci, practic, se dorește retragerea asta. Dumneavoastră deja ați prezentat foarte bine situația, însă eu doresc uh, să fac și eu un rezumat al istoricului pentru colegii care nu uh, sunt informați. Plătesc de la, uh, pornesc, mă scuzați, de la scrisoarea de însărcinare a lui Vera de către președintele Juncker, în care se cerea să se evalueze starea pachetului, starea actuală pe baza primelor reacții ale Parlamentului și Consiliului și coerența pe baza agendei Comisiei pe, pentru creștere și ocupare. Apoi am avut o audiere, audierea comisarului Vela, în cursul căreia comisarul a apărat acest pachet și a spus că prima prioritate a mandatului său este cea a creșterii verde, a economiei circulare, din care face parte pachetul pentru deșeuri și, în final, vedem că vicepreședintele Comisiei Timmermans, care a participat la plenarea Parlamentului, a spus că propunerea va fi retrasă și a spus domnul Timmermans că până în 2015 sau în cursul lui 2015 se va prezenta din partea Comisiei o propunere mai ambițioasă și citez care să închidă cercul. Bun, uh, eu înțeleg că astăzi angajamentul Comisiei este în favoarea creșterii economice și sunt de acord, uh, de acord cu uh, planul de investiție al lui Juncker, care putea fi mai ambițios, însă dacă asta e problema, noi avem o evaluare de impact domnul director Falkenberg știe foarte bine, pentru că a, fost, a lucrat și domnia sa la, acest, la această evaluare. Citez niște date de acolo, se vorbește de 180.000 de locuri de muncă prevăzute în acest dosar, până un maxim de 2 milioane de noi locuri de muncă pentru tot pachetul. Vorbim de o potențială creștere a produsului intern brut de 1%, eh, cu economia circulară, Vorbim de o economisire de materii prime prevăzută de dosarul uh, pe care îl avem astăzi pe masa de lucru între 10 și 40%. Și dacă e adevărat, și e adevărat că uh, vom avea o propunere mai ambițioasă, atunci îl întreb pe domnul director Falkenberg, ce înseamnă o propunere mai ambițioasă? Înseamnă că aceste cifre vor crește? Asta ar fi foarte bine, însă asta ar însemna să ne ocupăm și de alte chestiuni, deci nu doar deșeurile. Foarte bine, dar în acest caz, mă întreb, limita, de, limita anului 2015, pentru că angajamentul Comisiei e de a prezenta o nouă propunere în 2015, dar în cazul în care s-ar adăuga alte elemente, va, se va respecta termenul lui 2015 sau vom mai face un pas înapoi, pentru că aici ar apărea probleme și pe de altă parte. Dacă mai mare, o mai mare ambiție înseamnă obiective mai uh, importante, Mm, eu zic că Parlamentul poate deja să uh, pornească la muncă de mâine dimineață. Atunci întreb de ce se dorește retragerea propunerii și nu uh, se dorește să muncim cu toți împreună încă de mâine dimineață pentru atingerea acestor obiective. Deci, să spunem că, da, într-adevăr, uh, am anumite nedumeriri și noi cu toții. Și mai spun ceva. Comisia a făcut o propunere acum șase luni, acum înțeleg că s-a schimbat comisia, dumneavoastră ați amintit foarte bine, mandatul politic este foarte clar, adică noi avem un consiliu care s-a exprimat și a cerut comisiei să nu retragă propunerea, am avut expresii uh, hotărâte uh, la ultima plenară a Parlamentului, e adevărat, nu a trecut nicio rezoluție, dar cum foarte bine a spus domnule președinte, au trecut amendamentele. N-am avut o mare majoritate privitoare la amendamentele care cereau Comisiei să nu retragă propunerea. Nu repet aici și nu avem timp la dispoziție. Nu mai repet aici cuvintele ministrului mediului al noii președinții letone de ieri, ba totuși le repet, că s-a, a spus că, din păcate, Comisia a făcut un pas înapoi. Dar totuși, eu sunt optimistă Uh, vin dintr-un teritoriu în care s-a făcut și teoria optimismului, deci eu sper că Comisia va ține cont de ce, de ce se va vorbi astăzi aici și sunt convinsă că domnul director Falkenberg va fi aici și în luna martie când îmi voi prezenta raportul. Mulțumesc! E, Mulțumesc, spune președintele și dau imediat cuvântul domnului director Falkenberg. Vă rog! Thank you very much, uh, Chairman. Uh for, um... Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru organizarea acestei reuniuni și pentru faptul că m-ați invitat. E drept atunci când a sosit invitația la începutul lunii decembrie, am avut impresia ca și uh, Simona Bonafé că urma să discutăm uh, în, în detaliu propunerea din partea Comisiei. De atunci încoace, noua comisie a hotărât că această propunere uh, nu urma să rămână ca atare în forma sa inițială, ci că dorește mai degrabă să analizeze cele mai, mult, cele mai uh, bune căi prin care, legislativ vorbind, uh, Europa poate înainta pe această cale a economiei circulare. Comisia dorește să contribuie cât mai bine cu putință la mm, această dinamică a creșterii pe care și-o dorește atât de mult pentru cele 28 de state membre. Așa cum a spus și Simona Bonafé și dumneavoastră, domnule președinte, Comisia a luat această decizie, dar a spus că o va oficializa după ce va fi uh, consultat Parlamentul și Consiliul. Am urmărit cu mare atenție dezbaterile din sânul Parlamentului și am putut observa că nu s-a ajuns la o rezoluție pe programul de lucru al Comisiei. Precum am spus, aceste dezbatere au fost urmărite cu mare atenție și am luat seama la punctele de vedere foarte clar exprimate în favoarea economiei circulare și pentru o mai bună gestionare a deșeurilor la nivel european. Avem discuții similare și cu Consiliul iar uh, oficializarea poziției comisiei va fi făcută cândva în cursul lunii februarie. În luna februarie, ambele instituții, Parlamentul și Consiliul, vor fi încheiat discuțiile. Așa pentru a clarifica um, intenția de a-și uh, pentru a-și clarifica intenția, Comisia a spus că va depune o propunere mai uh, completă și mai clară în decursul anului 2015. Cred că aceasta este și un indicator foarte clar, cum că instituția noastră a preluat uh, punctele de vedere exprimate în decursul dezbaterilor din cadrul Parlamentului, dar trebuie spus că această propunere se încadrează în abordarea generală care vizează creșterea de către Comisie. Nu v-aș putea spune deocamdată în amănunt cum va arăta noua propunere atâta timp cât uh, activitatea este în desfășurare. Există clar, uh, am identificat deja unele lacunele, unele, un, unele puncte problematice, așa cum a reieșit și din uh, discuțiile desfășurate în grupurile de lucru de la Consiliu, precum și în Consiliul de Mediu și, bineînțeles, uh, și probleme identificate de către europarlamentari. Am evaluat uh, chestiunea economiei circulare și am făcut deja o propunere legislativă pe baza legislației deja existente în domeniu, în ceea ce privește deșeurile. Trebuie să facem acest lucru pentru că această legislație trebuie revizuită. Propunerea este încă în lucru am făcut și uh, sugestii pentru îmbunătățirea legislației actuale. Dorim ca aceasta să fie mai bună și mai ambițioasă, iar țintele să fie extinse în așa fel încât să fie asigurată stabilitatea și securitatea investițiilor necesare în acest domeniu. Aceste investiții vor putea duce la crearea infrastructurii necesare pentru gestionarea deșeurilor, mai degrabă decât să continuăm cu depozitarea acestora. Deocamdată, um, un volum mult prea mare din deșeurile produse în Europa sunt depozitate. 2,5 miliarde de deșeuri sunt depozitate în fiecare an în Europa. 2,5 miliarde de tone de deșeuri. E clar că trebuie să găsim o soluție acestei probleme. În noua sa propunere, Comisia a arătat că dorește să evalueze uh, o economie complet circulară. Propunerile noastre legislative vizează sectorul deșeurilor în cadrul acestei economii circulare. Dar, evident, suntem uh, conștienți de faptul că reciclarea va fi simplificată prin uh, modul de proiectare al produselor, prin modul de utilizare al substanțelor, substanțe care pot fi separate înaintea reciclării. Ne vom folosi de cunoștințele în ceea ce privește toxicitatea acestor substanțe, pentru că în momentul în care se ajunge în stadiul reciclării, să nu se mai creeze problemele tehnice care împiedică uh, crearea de materii prime secundare de calitate. Sau, pe de altă parte, să ne uh, împiedice să reproducem uh, acele uh, materii secundare de calitate care ar putea uh, concura cu materiile prime primare e clar că știm unde trebuie să ajungem. Întreaga analiză în privința economiei circulare provine din analizele în ceea ce privește o utilizare eficientă a resurselor. Aceasta indică că dacă vrem să păstrăm, să rămânem la același nivel de trai ca și acum, dacă dorim ca Uh, miliardele de uh, cetățeni care uh, lucrează, locuiesc și trăiesc în societățile noastre, trebuie să ne îmbunătățim abordarea în privința deșeurilor. Comisia dorește să prezinte un text revizuit, regândit, un text care să um, tragă învățăminte din uh, toată legislația actuală, care să ia în seamă principiul subsidiarității și care să asigure o îmbunătățire a situației la nivel european. Uh, e clar, aceste uh, cuvinte trebuie să se transforme în realitate, să se traducă în uh, adevărate acțiuni la nivelul statelor membre. Deocamdată gândim cum să modificăm uh, propunerile uh, inițiate de Comisia Barroso. Am inclus o serie din infrastructurile bugetare privind mediul în acele proiecte care ar trebui să fie finanțate uh, prin intermediul uh, investiții, uh, inițiativei de investiții Juncker. Am, avem o serie de idei pentru a atinge obiectivele uh, la nivel european pentru facilitarea investițiilor și evaluăm care sunt acele proiecte care ar trebui să uh, beneficieze de pe urma acestor facilități de investiție. În cadrul acestei activități, evaluăm toate conceptele care privesc economia circulară și încercăm să găsim uh, uh, soluții cât mai bune pentru gestionarea deșeurilor. Vrem să facem acest uh, lucru pentru ca uh, pentru a ne mișca cât mai repede cu putință și pentru a fi cât, cât mai uh, eficienți. Asta intenționăm noi, atât vă pot spune deocamdată. Precum am spus deja, nu vă pot uh, prezenta în detaliu uh, propunerile, pentru că acestea sunt în curs, dar doream să înțelegeți în mare care este direcția în care se îndreaptă Comisia. Permiteți-mi să reiterez faptul că Comisia a spus că propunerea modificată va ajunge în decursul acestui an în atenția Parlamentului și Consiliului. Vă mulțumesc pentru atenție. Expoziție. Mulțumesc și mulțumim pentru această prezentare. Trebuie să spun că personal, înainte de a începe runda de întrebări din partea colegilor, începând cu coordonatorii, fac și o observație, domnule director dacă îmi permiteți, am avut în cursul intervenției dumneavoastră senzația că mergeți așa pe vârfuri și pe cărbuni încinși, pentru că, bun, suntem de acord de, suntem cu propunerea și atunci ați fost de acord și dumneavoastră și astăzi vă e dificil să justificați schimbarea de direcția comisiei și uh, Adaug că în toate manualele de logică scrie că dacă iei o hotărâre și apoi o schimbi, atunci o schimbi dintr-un anumit motiv. Și nu înțeleg care e motivul aici. Și asta probabil că noi toți am dorit să știm. Care e motivul? Pentru că e clar că dacă Există vreun element al propunerii pe care comisia, cu care Comisia nu este de acord și din cauza asta dorește să o modifice, atunci vrem să știm care e punctul sau punctele care nu mai convin Comisiei în această propunere. Și ce, ce stă în spatele cuvintelor? Mai bună reglementare sau mai multă ambiție, dar nu reușim să înțelegem. Sigur că vom întreba și pe domnul comisar, îl vom întreba și pe domnul vicepreședinte care vor veni aici în fața comisiei noastre, însă comisia noastră dorește să înțeleagă care sunt motivele, pentru că doar pe baza motivelor putem mai apoi să spunem dacă suntem de acord cu ele sau dacă nu suntem de acord. Bun, începem uh, cu uh, coordonatorii. Dau cuvântul uh, lui Karl-Heinz Florenz. Also ich fühle mich im Moment sehr unwohl in meiner Haut, weil ich jetzt einen hochgeschätzten EU-Beamten. Recunosc că mă simt cam prost pentru că trebuie să cert un funcționar al comisiei și recunosc că asta nu mi-e deloc pe plac. A spus cineva de curând că nu o să abandonăm decât când vom fi răsturnați și călcați în picioare. Ei bine, eu cred că ar trebui ca comisarul să și asume această deviză. De altfel, nu pricep de ce nu este astăzi printre noi comisarul. Pentru că am impresia că de la o zi la alta comisia își schimbă părerea. Nu văd de ce nu-i comisarul printre noi astăzi e suficient plătit încât să se și deplaseze colo și colo. Pentru că într-o, dacă ar fi fost o întreprindere și directorul nu se prezenta în seara asta în fața noastră, mâine era dat afară. Situația este catastrofală. Ok, înțeleg argumentele, le împărtășesc în mare. Dacă Comisia dorește să facă un raport mai ambițios, evident nu poate face acest lucru decât împreună cu Parlamentul. Comisia a lucrat până acum patru ani pe dosarul ăsta. S-au făcut 20 sau 30 de studii diferite pe care președintele nu le-a citit și acum dorește într-un an de zile să îmbunătățească situația. Păi e posibil așa ceva? Vă rog să mă scuzați că am fost cam uh, necioplit astăzi, dar trebuia să spun lucrurilor pe nume. Noi nu suntem așa niște figuranți aici, suntem europarlamentari și trebuie să ni se acorde respectul necesar. Acest dosar se află în posesia noastră acum și vreau să știu dacă temeiul, în baza temeiului legal, poate fi retras uh, din mâinile Parlamentului. Eu nu sunt jurist și asta spun din fericire dar vreau să știu care este situația din punct de vedere juridic. Deci dacă deci, în orice caz, un lucru este clar, că vom continua să lucrăm pe acest dosar și că vom, vă vom ajuta să îmbunătățiți dosarul în continuare. E adevărat, problema este spinoasă, departe de a fi una simplă, mai ales în ceea ce privește reciclarea și evident nu putem uh, accepta aceleași uh, argumente pentru Austria și pentru România. Da, sunt diferențe între Germania și Italia și Germania și Franța. Sunt de, suficient de multă vreme în Europa cât să se miște mai repede și când colo nu fac nimic, stau cu mâinile în sân. Trebuie făcut neapărat ceva pe acest dosar. Asta este cert. Probabil că am uitat aici și colo câte ceva, dar am să revin mai târziu. Dar vreau să vă spun, vremurile se schimbă, mai ales după introducerea noii proceduri de alegere a comisiei. Au fost uh, candidați uh, la titlul de comisar și uh, anumite forțe europene și-au făcut simțită influența. Dar e clar, deciziile vor fi luate în altă parte decât aici, în Comisia noastră de Mediu. Și tocmai de aceea, domnul comisar trebuie să vină și să se explice în fața noastră. Vă mulțumesc pentru atenție. E, colega... Mulțumesc, Carl. Hai și acum colegul de Mesmecher. Wel, voorzitter, ik zal eh, Nederlands eh, spreken. Um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vorbesc în olandeză. Domnul Falkenberg, în calitate de raportor din umbră, uh, țin să-i urez bun venit în comisia noastră. Vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o, dar așa cum se spune la noi, evident, nu vă puteți pune toate cărțile pe masă. Mă alătur uh, uh, domnului Florence, cu care sunt de acord. Domnule Falkenberg, eu am fost ales în Flandra și uh, noi facem foarte bine gestionarea deșeurilor și reciclare. Iar uh, rezultatele noastre în ceea ce privește economia circulară sunt foarte bune. Credem că experiența noastră poate fi folosită pentru ca mai multe dosare să avanseze. Dacă mai aveți cumva îndoieli în ceea ce privește convingerea acestui Parlament, sper că astăzi uh, acestea vor dispărea, dacă n-au dispărut până acum. Cred că este clară poziția Parlamentului și anume Parlamentul sprijină întru totul pachetul privind economia circulară. Sunt multe argumente pentru, pe care nu le voi uh, repeta astăzi aici. Ca și domnul Florenț, consider că argumentele pentru a înlătura acest pachet uh, nu sunt deloc convingătoare și nu înțeleg până la urmă care este scopul comisiei. Dacă dorește cu adevărat să obțină un pachet ambițios, sunt de acord, dar nu cumva doriți să puneți ștacheta mai jos pentru acele state care au avut un uh, start mai dificil? Sincer, nu prea înțeleg uh, încotro bateți dacă este vorba despre un pachet cu totul și cu totul nou, într-un totul diferit de cel actual, aș vrea să știu dacă veți putea cu adevărat să respectați calendarul propus, și anume până la finele anului, pentru că mie mi se pare imposibil. Pe scurt, pur și simplu eu nu înțeleg care este intenția dumneavoastră. Noi vrem să mergem mai departe, să lucrăm pe marginea propunerilor actuale, să le îmbunătățim și suntem uh, gata să vă aducem, uh, să contribuim cu toată experiența noastră. Domnule Falkenberg, vă invit pe 4 martie, ca și pe colegii din comisie, vă invit la o activitate, la un seminar de prezentare a celor mai bune practici din Flandra. Încă o dată, noi suntem foarte buni în ceea ce privește economia circulară și trebuie să fim ambițioși, trebuie să arătăm care este um, valoarea potențială a economiei circulare pentru economiile noastre. Sper că uh, ne veți uh, vizita la un ver cu ocazia acestei manifestații, manifestări. Încă o dată țin să subliniez uh, faptul că mă dezamăgește foarte mult uh, faptul că comisarul nu este alături de noi astăzi. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Conecna. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vorbesc în numele colegului meu. Eu nu sunt raportor din umbră pe acest dosar. Colegul meu se, vă roagă să-l scuzați pentru absența sa astăzi. În orice caz, grupul nostru este unanim pe această chestiune. Nu înțelegem pur și simplu poziția Comisiei și retragerea proiectului. Nu înțelegem cu atât mai mult în contextul celor auzite din partea reprezentantului Comisiei. Se spune că Comisia dorește o propunere mai ambițioasă până la finele acestui an. Pentru noi asta înseamnă o coborâre a ștachetelor în ceea ce privește ambițiile. Mie mi se pare că nu spuneți adevărul. Spuneți că doriți să îmbunătățiți textul, însă acțiunile comisiei uh, arată cu totul și cu totul altceva. Încă o dată mi se pare că ambițiile comisiei uh, par să scadă din ce în ce mai mult. Este vorba despre cel de-al șaptelea program cadru pentru mediu, un program obligatoriu. Nu vrem să forțăm mâna comisiei, însă noi ne-am asumat uh, obligațiile din cel de-al șaptelea program cadru pentru mediu. Pur și simplu nu pot să înțeleg de ce comisia are o abordare cu totul și cu totul diferită acum în privința acestui dosar dosar care a primit sprijin atât din partea Parlamentului cât și din partea Consiliului și cetățenilor europeni care sunt preocupați de gestionarea deșeurilor. Deci a, se ajunsese la un uh, consens amplu care pur și simplu acum este băgat sub covor. În, uh, în numele grupului meu politic uh, țin să subliniez că retragerea acestui pachet este inacceptabilă precum și modificarea propunerii, care este la fel de inacceptabilă. Înseamnă că toată activitatea domnului Potocnic va fi ignorată la urma urmei. Acest uh, pachet era, era rodul unei largi consultări cu experții și cu societatea civilă, iar propunerea actuală a Comisiei cred că pur și simplu va fi inacceptabilă pentru noi baza la care s-a ajuns până acum era una foarte bună, iar comisia ar trebui să facă și ea concesii. Altfel își va pierde întru totul credibilitatea, atât în ochii Parlamentului, cât și în ochii întregii societăți europene. Încă o dată, propunerea actuală, la propunerea uh, inițială se ajunsese în urma unui foarte larg consens la nivel european. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Gerbrandi. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze pentru faptul că am întârziat un pic. Trenul meu a fost uh, cu întârziere. Domnule președinte, în continuare sunt surprins, uimit de ceea ce face Comisia Europeană cu acest pachet de deșeuri și cu ideea aceasta a economiei circulare. Ceea ce m-a surprins pe mine încă de la bun început Uh, începutul acestei discuții, în momentul în care au apărut primele zvonuri în Parlament, cum că s-ar putea ca acest dosar să fie retras. Mi s-a, lipsa de uh, raționament, de logică, uh, faptul că Comisia Europeană nu dorește să explice de ce vor să facă ceea ce se pregătesc să facă. Și pentru a fi foarte cinstit, încă n-am înțeles logica. Pentru că n-am auzit niciun fel de argument valabil care să justifice retragerea acestui pachet. Noi, la grupul liberal, aveam pe domnul comisar Timmermans, care a încercat și el să ne explice asta, dar tot n-a avut niciun fel de argument bun. Așa că vorbim de uh, această economie circulară, dar de fapt nu a făcut decât jumătate din cerc. Uh, și uh, reutilizarea, reciclarea deșeurilor nu a fost uh, realizată și vorbim de niște componente de carbon cu care trebuie să facem ceva, dar însă nimeni n-a abordat subiectul ca atare, nimeni n-a înțeles de fapt despre ce era vorba. Și cred că nimeni uh, n-a putut să se lămurească din toți cei care erau prezenți în sală. Așa că se pare că, de fapt, Comisia Europeană, din motive politice, e gata să arate uh, uh, faptul că pun sub semnul întrebării uh, acheul comunitar și asta nu e neapărat un lucru bun, pentru că e vorba de o legislație care va fi abrogată. Acum, ce n-a spus Comisia săptămâna viitoare, trecută în grupul nostru și de aceea văd că acum este utilizat ca și argument, e că din punct de vedere economic nu era suficient de rentabil. Nu era destul de țintit pe economie, dar dacă vă uitați la propunere, uh, tocmai cu asta începe, tocmai despre asta vorbește. Vorbește despre uh, economisirea a 600 de miliarde de euro în fiecare an. Așa că nu cred eu că există vreun domeniu în Uniunea Europeană în care să ne uh, avem ocazia să economisim atât de mulți bani. Deci, uh, așa zisa lipsă de raționament logic din punct de vedere economic nu e neapărat uh, convingătoare. Acum uitați-vă la programul Juncker care își dorește să relanseze economia europeană. Așa că, sincer, sunt uh, foarte, foarte uimit și nedumerit. Uh, vom pierde foarte mult timp, cel puțin un an, dacă nu mă înșel, poate chiar doi, că a durat deja mult timp de când a fost uh, făcută propunerea către Parlament, așa că o să să așteptăm până la finalul anului, până ni se va face o nouă propunere și clar că vom acumula întârziere, cel puțin 2 ani. Și nu asta e doar problema întârzierile. Eu am senzația că în momentul de față, în grupul de lucru al comisiei, se va pune la punct o nouă propunere și cei care sunt în acest grup de lucru vor descoperi destul de repede că va fi greu să descoperi, ce, să pui la punct ceva nou și să propui ceva nou care să nu mai aibă nimic de a face cu propunerea actuală. Deci, s-ar putea ca, până la urmă, comisia, în mod uh, clar, va să caute să pună pe masa de discuție o nouă propunere total diferită, dar asta cu orice preț, ceea ce nu înseamnă că va și fi o propunere de calitate superioară. Așa că, încă o dată, lansez un apel puternic către Comisie pentru a se mai gândi, de a mai revizui strategia. Nu cumva ca peste două luni, când vor propune ceva nou, să fie pur și simplu refuzați. Eu cred că Parlamentul și publicul sunt cei care ar avea de câștigat până la urmă dacă e să continuăm cu această propunere și până la urmă și uh, economia europeană. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Șlec. Uh, zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dobar dan gospodine Falkenberg. Uh, Mulțumesc domnule președinte. Bună ziua domnule Falkenberg. Adevărul este că, sincer, îmi pare rău faptul că în ceea ce ați spus dumneavoastră, de fapt n-ați confirmat faptul că această directivă va rămâne în afara procesului legislativ. Uh, Mie mi se pare că am pierdut foarte mult timp deja în ultimii ani pe acest subiect, pentru că am investit eforturi mari din punct de vedere al uh, mediului înconjurător și din punct de vedere al comisarului Potoșnic, tocmai pentru a încerca să ajungem la un rezultat cu acest dosar. Mai mult decât atât, nu trebuie să uităm faptul că Comisia, cu această metodă de lucru, ne demonstrează ceea ce suspectam și noi încă de la bun început, și anume că mediul înconjurător e un fel de oaie neagră în planul acesta al Comisiei, planul de lucru. De ce spun asta? Pentru că gestionarea resurselor nu este un subiect economic, ci mai degrabă aș spune că este un subiect de mediu un alt aspect care mie mi se pare ciudat. Comisia ne spune că programul e prea ambițios. Ori noi știm că există state membre care au programe chiar și mai ambițioase decât atât și că aceste state membre au introdus observații referitoare la acest program propus de comisie, în care se spunea foarte clar că programul comisiei nu era suficient. De aceea cred eu că acum acest pachet trebuie să fie și mai ambițios, tocmai pentru a pune capăt acestui cerc vicios, tocmai pentru a reuși să avem economia circulară pe care ne-o dorim. Și uitați-vă la ce spunea și comisarul precedent. Um, ecoproiectarea este uh, uh e, se spunea că nu era ceva interesant și că pune sub semnul întrebării întregul sistem. Sincer, nu știu. Poate vi se pare agresiv ceea ce o să spun eu acum, dar mie mi se pare că trebuie să cerem cu tărie comisiei să transmită un mesaj puternic către statele membre și să le spună în felul următor. Că dacă se retrage această, acest dosar, asta nu înseamnă că nu vor mai trebui să aplice legislația în vigoare, pentru că sunt foarte multe state membre care nu aplică obligațiile ce le revin în, și care rezultă din legislație. Și astfel vor avea impresia că dacă se retrage acest pachet, dintr-o dată aceste state membre o să facă cum le taie capul, așa cum fac în momentul de față. Doamna Evi, mulțumesc. Uh, sunt și eu de acord cu antevorbitorii mei. Sigur, decizia de a retrage pachetul, sigur că nu e un semnal pozitiv uh, pentru noua comisie și pentru modul în care își începe activitatea. Sigur că sunt de acord cu colegii și spun și eu că domnul comisar Vela ar trebui să vină aici uh, în fața noastră ca să ne dea răspunsuri, nu doar ținând cont de costurile Uh, făcute cu toate cercetările, studiile de impact, evaluările, au fost făcute toate acestea din bani publici. Și trebuie să ținem cont și de asta. Vreau să mai subliniez că în acest moment, cu noua propunere, nu mai e spațiu pentru câteva puncte la care mă voi referi aici pe scurt. chestiunea taxării uh, depozitării deșeurilor, uh, apoi uh, respectarea principiului poluatorul plătește, obligarea, apoi colectării diferențiate, inclusiv pentru materii organice, care e un alt punct fundamental în gestionarea deșeurilor urbane. Și încă ceva Vreau să mă refer la modelul incineratorului, uh, incinera, incinerarea uh, deșeurilor, care este un model care nu permite reducerea deșeurilor. Deci trebuie regândit acest model, consider eu. E vorba totuși de acumularea deșeurilor. Uh, asta este fenomenul care se întâmplă la ora actuală în societatea noastră. se utilizează totuși uh, în majoritar acest model al incinerării. Trebuie să ținem cont și de acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc și spune președintele și cu asta am încheiat uh, runda raportorilor din umbră. Acum pentru uh, următoarea intervenție, vă rog, cât mai succint posibil. Matias. Uh, <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Domnul Juncker ne spunea că vom avea o comisie politică. Da, Într-adevăr, așa și fost. Unii au votat pentru și iată că avem acum această faimoasă comisie politică. Și ne întrebam de ce nu era și domnul Vele printre uh, uh, aceste persoane. Dar l avem pe domnul Timmermans, avem... Uh, cu toți ar fi trebuit să, fie, să vină astăzi aici și să ne spună ce și cum, pentru că această comisie politică trebuie să ne explice lucrurile. Nu putem să uh, aruncăm la gunoi acest dosar. Da, e adevărat că sunt foarte multe organizații prezente în sală, mai ales cei care fac lobby. Bun venit, domnilor și domnilor. Dar eu cred că a venit momentul să tratăm în mod diferit acest dosar. Întrebarea este, unde sunt problemele? Oamenii nu mai au încredere în politică și în momentul în care comisia retrage pachetul și uh, va transmite un semnal, asta nu se va întâmpla poate numai cu pachetul acesta, poate și cu alte pachete și atunci e clar că nu vor mai fi investiții. Și asta e un lucru pe care nu-l putem accepta în momentul de față. Nu ne putem permite timiditate în materie de investiții. Acum, în ce privește țările de jos, pot să vă spun că acest, această decizie reprezintă o adevărată palmă. O palmă, pentru că noi am încercat să facem în așa fel încât să avansăm și iată că dintr-o dată Comisia ne tratează astfel. Uh, nu mai putem avea încredere. Și dacă nu mai avem încredere, atunci nu se mai fac investiții. Și stau și mă întreb dacă într-adevăr uh, uh, v-ați gândit la toate aceste consecințe. Acum, evident, nu domnul Falkenberg personal, dar uh, uh, el e astăzi prezent și el este cel care este uh, vizat de critici. Dar mă refer la comisie, la comisie per total. E vorba de o decizie politică și nu trebuie să uitați că a, trebuie să înțelegem cât mai bine care este logica. A, uh, trebuie să avansăm în așa fel încât în următorii patru ani să facem legislație inteligentă. Însă în momentul de față această atitudine este enervantă, ne jenează, mai ales într-o perioadă în care avem alte probleme decât să ne certăm, să vedem dacă o propunere e bună, mai bună, mai puțin bună, mai... Uh, propunerile nu sunt niciodată într-adevăr mature încă de la bun început și tocmai de asta suntem aici, nu? Tocmai pentru a le prelua, pentru a le analiza, pentru a le îmbunătăți, a le cizela. Așa că uh, întrebarea este, avem nevoie de o adoptare în prima lectură, în a doua lectură și așa mai departe. Însă Parlamentul și Consiliul, asta e munca lor, asta fac. Așa că vă rog frumos să nu retrageți acest pachet. Iar argumentul, așa zisul argument al îmbunătățirii, sincer, mă umflă râsul. Mă umflă râsul. Oare n-am fi putut să găsim un argument și mai, mai ridicol decât acesta? Ministrii afacerilor externe sunt cei care, vezi tu, doamne, s-ar putea să se ocupe de asta. Palestina, Ucraina și acum acești. Mai ocupă și de deșeuri pe deasupra. Hai, sincer eu cred că această greșeală trebuie să fie recunoscută uh, și pe jumătate iertată astfel, în așa fel încât, uh, vă rog, rapid, să acționăm. Să acționăm și să facem în așa fel încât acest dosar să fie din nou relansat. Mulțumesc, Matias. Și acum, doamna Oken, vă rog foarte mult. Pe scurt, pe scurt, pe scurt, fără de care nu o să reușim să organizăm și audierea. Vă rog. Yeah, thank you very much. Uh, just... Da, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să întreb și eu, pe cine vreți noastră să păcăliți aici? Dumneavoastră știți, nu? Comisarul Potoșnic s-a luptat pe dosarul ăsta ani de zile și acum veniți noastră și ne spuneți că, vezi tu, Doamne, vreți să fiți și mai ambițioși. Și uh, comisia noastră, uh, uh noi aveam impresia că această comisie, această nouă comisie a uh, scos de pe lista priorităților mediul înconjurător. Dar noastră a spus, da, că o să facem o propunere și mai ambițioasă. Noi am spus, da, ecoproiectare. Dar știți că Uh, există o adevărată campanie. A existat o campanie împotriva ecoproiectării. Domnul Juncker în campania sa a militat împotriva ecoproiectării. Păi cum vine asta? Așa că vă rog, în mod foarte clar, uh, să nu ne mai jucăm așa cu nervii oamenilor, pentru că nu ajungem la niciun fel de rezultat, decât să ne păcălim unii pe alții. Așa că nu astfel se poate lucra. Noastră știți foarte bine că statele membre au criticat Parlamentul European pentru că a fost foarte ambițios. Și iată că dintr-o dată, hop, ne tamnesam, Comisia Europeană vrea să fie și mai ambițioasă, dar în afară de trimiterea la ecoproiectare, nu aveți niciun fel de argument pentru a ne prezenta aici această, pentru a argumenta această retragere a dosarului. Unde sunt noile idei? Uh, Există un proverb în uh, Danemarca care spune că nu poți să acționezi uh, fără să, uh, să, să, să-ți pierzi uh, încrederea în uh, ființa umană. Și acum, domnul vicepreședinte, poți. Eh, děkuji, pane předsedo. To bude skutečně krátké. Já, já jsem známý pro svůj... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Eu sunt foarte cunoscut pentru faptul că sunt foarte favorabil comisiei și uh, încerc să-mi păstrez această atitudine tot timpul. Domnul de la comisie știe asta, dar acum mi-am pierdut răbdarea. Pentru că tot ceea ce s-a spus astăzi e deja arhicunoscut la comisie. Știm argumentele comisiei, le-am mai folosit și acum dacă leadershipul politic al Comisiei dintr-o dată vrea să cedeze în fața presiunilor celor care nu investesc, celor care nu fac inovație și cercetare și că dacă dintr-o dată le e frică de cartonașul galben pe, cu care i-a amenințat câțiva din parlamentele naționale, păi să spună pe șleu pe, nu, lucrurilor pe nume. Comisia a văzut foarte clar din votul Parlamentului European din Strasburg faptul că Parlamentul își dorește să mențină acest pachet de deșeuri. Așa că nu mai pot să mai înțeleg că ce poate să facă Comisia, cum poate să vină cu un pachet și mai ambițios. Dacă noastră nu pricepeți că noi vrem să lucrăm pe dosarul ăsta, păi ce facem? Și așa cum au spus și colegii înainte, pe bună dreptate. Haideți să nu ne mai jucăm aici cu cuvintele, să ne păcălim unii pe alții și haideți să venim cu o atitudine constructivă și pozitivă și să nu cedăm uh, presiunilor băieților răi din partea industriei. Hai să lăsăm pe ei în pace și noi să ne vedem de treaba noastră. Vă rog frumos, haideți să punem capăt aici unei circ așa foarte jenant între Comisie și Parlament pe tema unei legislații de care avem cu toții nevoie. Mulțumesc. Și acum doamna Dublan. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva propusă se referă la un subiect căruia eu acord foarte multă importanță, pentru că e vorba de capacitatea noastră de a utiliza în modul cel mai înțelept cu putință resursele de care dispunem și care se află în mediul înconjurător și pentru a garanta și dezvoltare durabilă. Dar nu o să vă mire dacă vă spun că reciclarea aceasta are costuri, costuri tehnice, tehnologice și de aceea foarte multe state membre și colectivități locale uh, încredințează această misiune în unor întreprinderi private. Apoi, mai există și costuri de organizare pentru o astfel de economie circulară normele pe care vor trebui să le respecte întreprinderile și colectivitățile vor avea și o consecință bugetară. Exigențele în materie de transport, de stocaj, uh, de stocare vor cere din partea noastră noi investiții și crearea unei astfel de economii circulare de fapt înseamnă o reorganizare în profunzime. De aceea cerem Comisiei Europene să organizeze o evaluare. Știu că au existat deja evaluări, însă nu sunt evaluări suficiente. E nevoie de un studiu aprofundat al costurilor financiare ale acestei economii circulare înainte de a lua și alte decizii. Pentru că trebuie să fim siguri că Uniunea Europeană va fi și eficientă. Disparitățile care există în momentul de față riscă să fie, uh, să, să fie prejudiciabile pentru un astfel de proiect și pentru statele membre care vor să se reorganizeze pentru a ajunge la acest ideal de economie circulară. Vă mulțumesc pentru atenție. Now, Mr. Peterle. Mulțumesc. Acum domnul Peterle Mulțumesc, domnule președinte. Consider că deșeurile reprezintă un, unul din subiectele noastre comune ale instituțiilor europene. Trebuie să acționăm împreună, trebuie să avem o discuție cinstită nu trebuie să ajungă această directivă un deșeu uh, al deciziilor politice. Eu aș vrea o decizie obligatorie cu obiective clare. Și mai spun că nu trebuie să existe o discontinuitate nu putem să votăm în favoarea economiei circulare la o reuniune și să facem pe dos la următoarea reuniune. Filozofia fostei comisii era una bună, cred eu, în ce privește gestionarea deșeurilor. Și trebuie să știm că vorbim aici despre un subiect foarte complex abordările sectoriale nu ne vor duce prea departe. Avem nevoie de o strategie comună, generală, care să integreze toate aspectele diferite. Mai adaug ceva, dacă îmi permiteți. Politica noastră în domeniul deșeurilor e foarte legată de obiectivul uh, principal al nostru, al tuturor, o economie mai competitivă. Aș fi dorit uh, răspunsuri mai concrete din partea Comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc și acum Domnul Flanagan, ultima întrebare. Mulțumesc că avem uh, mulți uh, interpreți în fiecare reuniune a noastră, însă ei uh, nu sunt în stare să traducă ce spune reprezentantul comisiei, pentru că nu vorbește ca un om normal. Vă traduc eu ce vrea să spune reprezentantul comisiei. Uh, Uniunea asta europeană nu uh, se gândește decât la marile firme și la profit, nu la simpli cetățeni. Nu vrea să respecte mediul. Și orice, ar, orice mm, lucruri a, aiurea pur și simplu ar uh, vorbi reprezentantul comisiei, eu traduc așa, eu n-am încredere în voi și nu, dumneavoastră nu dați doi bani pe mediu și de aceea Comisia Juncker e un dezastru și Juncker trebuie să-și dea demisia. Thank you very much. Uh, and now the floor it is to the Commission. Mulțumesc. Acum are cuvântul reprezentantul Comisiei ca să răspundă, uh, pentru că așteptăm cu nerăbdare să vedem ce are, ce are să ne spună. Thank you, Chairman. Um, I, I listened very... Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție uh, toate punctele de vedere exprimate aici și cred că marea lor majoritate practic repetă poziția pe care am mai auzit-o la discuții anterioare, mai ales la plenara de la Strasbourg. pot să spun că mă bucură susținerea uh, pentru propunerea comisiei. <laughs> Nici n-am mai văzut uh, de când sunt eu la Comisia Europeană atâta entuziasm. Am venit aici de multe ori cu multe propuneri, însă, iată, Propunerea asta ă, pe care Comisia vrea să o retragă pentru a o îmbunătăți se bucură de cel mai mare succes în Parlament și și la Consiliu de altfel. când la Consiliu încă nu se știa că ar putea fi retrasă această propunere, la prima reuniune a ministrilor mediului am uh, auzit uh, liste uh, lungi de întrebări, de critici că nu se poate realiza, că e prea ambițioasă propunerea, că e prea complexă, că e prea multă birocrație și așa mai departe, și așa mai departe. Și în cursul multor discuții am putut să ascult reacții de același gen, inclusiv din partea parlamentarilor. Și am avut uh, discuții cu multe grupuri uh, implicate în acest domeniu, deci uh, totuși e foarte bine că văd că propunerea existentă este mult mai bine înțeleasă acum și se bucură de un larg sprijin. Bun, admit că am fost implicat direct în elaborarea acestei propuneri Însă n-aș putea veni niciodată aici spunând că propunerea noastră e perfectă și că nu mai poate fi îmbunătățită. S-au menționat aici unele puncte unde mai poate fi îmbunătățită, sigur, dar până la urmă trebuie să venim cu un proiect care să um, creeze încredere în rândurile investitorilor. Vrem ca această propunere să provină dintr-o uh, grijă pentru mediu. Am ascultat de faptul că există această analiză costuri-beneficii care e practic originea acestei propuneri, dar această propunere până la urmă are un efect și conținut economic direct și trebuie să ne asigurăm că ea este uh, aplicată cât mai bine posibil. S-au făcut multe referiri la faptul că um, nu trebuie să mai depunem în hal de aceste deșeuri, ci să le utilizăm pentru o nouă generație de produse, trebuie să evităm cât mai mult producerea de deșeuri, uh, trebuie să reparăm produsele și nu să le aruncăm la gunoi așa cum adesea se întâmplă în ziua de azi. S-au făcut referiri la uh, diverse situații în diverse state membre și asta am putut să îmi dau seama și atunci când am vorbit direct cu reprezentanții statelor membre. Realitatea e că sunt multe state membre care încă utilizează haldele și vorbim de 90% din uh, deșeurile urbane. Sigur, Flandra și alte regiuni uh, au arătat foarte rapid că se poate schimba modelul și că sunt uh, soluții pentru ca o economie liniară să se transforme într-una circulară. Eu am vizitat unele din instalațiile uh, implicate știu că a fost o intensă activitate de cercetare, uh, inovare, dezvoltare uh, se încearcă reciclarea plasticului în multiple forme ale sale. Avem acolo rate ale reciclării foarte bune în acest moment, însă încă în economia europeană există un sector uh, însemnat unde lucrurile nu se întâmplă așa și trebuie să înțelegem și de ce anume unele state sau unele regiuni din Uniunea Europeană um, au reușit să renunțe la halde, care nu mai reprezintă decât 1-2% din deșeurile uh, urbane, pe când în alte locuri uh, vorbim de un procentaj de 90%. Și aveți dreptate, s-au făcut studii, avem, uh, am făcut o evaluare de impact. Materialul există și nu se va pierde. Toată munca analitică care stă uh, la baza acestei propunere, uh, acestei propunere rămâne, însă sigur că sunt lucruri pe care le putem încă înțelege și mai bine Eu am spus întotdeauna că avem anumite cerințe legale pentru statele membre. Mm, până în 2015 acestea trebuie să vină cu programe de colectare separată eh, a principalelor surse de deșeuri pentru plastic, pentru hârtie, pentru metale și pentru sticlă. Și avem uh, linii foarte clare în ce privește deșeurile biologice care nu trebuie depozitate în halde și nu trebuie prelucrate. Și totuși, așa se întâmplă în continuare, din păcate, și am început o evaluare pentru a încerca să înțelegem mai bine care sunt sistemele de colectare separată din statele membre pentru că există o cerință de a se face acest lucru până în 2015 și are sens să avem o colectare separată până în 2015 și apoi totuși încă să se continue depozitarea în haldă a acestor materiale, deși sunt colectate uh, separat dincolo de 2025, deci sunt unele domenii în care, într-adevăr, putem uh, arăta și da dovadă de mai multă ambiție și cred că ar fi util ca în dialogul dintre noi să acceptăm faptul că putem încerca să găsim soluții mai bine, mai bune, mă scuzați, împreună și eu vă pot uh, promite uh, și, uh, vă spun uh, că noi suntem serioși atunci când uh, domnul Timmermans a spus că propunerea noastră vrea să fie mai bună decât ce avem până acum și vă rog să nu judecați după ce încă nu știți care este noua propunere. Așteptați să o luați la cunoștință. Pot acum, în acest moment, doar să vă spun că noi facem eforturi constructive pentru a crea un mediu uh, în care această politică a deșeurilor își aduce contribuția importantă la creșterea economică europeană, creând locuri de muncă. Știm, știm că există potențialul. Noi trebuie acum să căutăm cel mai bun mod și de a găsi, să găsim cel mai bun mod în care să utilizăm la maximum și cât mai rapid acest potențial. Da, mulți au spus aici că timpul uh, presează și înțeleg, sigur, la ora actuală e foarte important, dar să nu uităm pe de altă parte că uh, avem o legislație care deja e în vigoare pe toate temele astea, avem obiective uh, la orizontul lui 2020 și o majoritate de state membre uh, însă nu cred că va putea să realizeze aceste obiective pentru 2020, așa că noua propunere uh, stabilește obiective mai ambițioase, dar pentru 2030. Deci nu vorbim de uh, săptămâna viitoare. Deci cred că e un domeniu unde totuși putem să ne permitem luxul uh, să nu fim presați de timp. Pot doar să repet faptul că, iată, Comisia a ascultat reacțiile din Parlament, a ascultat ce au avut de spus statele membre și a luat angajamentul să revină în cursul acestui an cu o nouă propunere. Acum, cât de ambițioasă va fi ea, în ce domenii anume, Cred că v-am dat anumite indicii. În, se, va, se vor referi uh, îmbunătățirile la modul în care putem uh, susține mai bine eforturile de reciclare. Acum nu vă pot oferi mult mai multe detalii în legătură cu noua propunere. Însă, sigur, e vorba de a analiza și de a înțelege diversitatea din statele membre și de a face propuneri eh, legislative care sunt într-adevăr eh, capabile de a fi puse în aplicare în 28 de state membre. Mulțumesc! Grați, președintele. Mulțumesc, domnule director, în primul rând pentru că ați eh, acceptat să veniți în fața noastră, deși știați foarte bine, în urma precedentei dezbateri, că practic uh, intrați în gura lupului, uh, ne fiind dumneavoastră vânătorul. Dar trimit, din partea, trimit prin dumneavoastră un mesaj către comisar și către vicepreședinte că noi îi așteptăm aici și dorim explicații detaliate în legătură cu motivele alegerii făcute. Mulțumesc și acum cred că putem trece la punctul următor de pe ordinea de zi și anume audierea publică privitoare la pachetul legislativ privind deșeurile. Acum, structura uh, audierii o cunoașteți, cred. Dau, uh, fără întârziere, cuvântul raportorului, mai ales că deja suntem în întârziere. Invit pe cei care trebuie să părăsească sala să o facă uh, păstrând liniștea, uh, pentru ca noi să ne putem continua lucrările, pentru că timpul ne presează totuși. Doamna Bonafe, vă rog. Că siamo în ritardo e che abbiamo... Mulțumesc, domnule președinte. Da, suntem în întârziere și avem astăzi oaspeți uh, importanți, așa că voi fi foarte succintă în introducerea acestei uh, audieri. Probabil mulți dintre noastre se întreabă de ce am dorit să menținem această audiere, deși au apărut atâtea dificultăți. Însă, eu cred că E o chestiune care ține de coerență, de credibilitate. Deși Comisia, până la urmă, nu și-a uh, respectat angajamentele, dar noi uh, continuăm până când uh, propunerea va rămâne pe masă de lucru, așa cum sperăm că se va întâmpla. Deci, am dorit să organizăm această audiere împărțind-o în două părți. O primă parte Uh, o analiză mai generală a economiei circulare și o a doua parte să ascultăm aici actorii principali și să vedem care sunt și punctele critice uh, și defectele propunerii. De ce prima parte în legătură cu economia circulară? Pentru că e clar că în directiva privitoare la deșeuri, uh, directiva aceasta face parte din pachetul economiei circulare și la dezbatere a apărut uh, nevoia tranziției de la o economie lineară la o economie circulară, plecând tocmai de la o utilizare eficientă a resurselor. Iată, avem obiective importante și ambițioase în legătură cu reciclarea, reutilizarea și deșeurile nu mai sunt considerate ca fiind deșeuri, ci ca resurse, ca o valoare. Deci, iată, o schimbare a paradigmei până la urmă față de ce s-a făcut până acum. Apoi, deci, în partea a doua am uh, decis să avem o discuție comună cu principalii actori uh, implicați. În cursul acestor luni uh, m-am întâlnit cu uh, ei și mi-am dat seama cu ce dificultăți se confruntă uh, din punct de vedere acestei propuneri. Sigur, e vorba în primul rând de metoda de calcul, care e totuși una din valorile adăugate, spunea metoda de calcul unică, dar care vine și cu dificultăți și trebuie să poate să clarificăm mai bine unde anume calculăm, uh, de unde plecăm cu calculul părțile reciclare, apoi definirea mai exactă a deșeurilor municipale, care cred și eu că este o definiție care trebuie revizuită, apoi responsabilitatea producătorilor. Însă, în general, cred că dincolo de întâlnirile mele bilaterale, este totuși astăzi o ocazie importantă ca să vedem ce au de spus oaspeții noștri, așa că limitez intervenția la a le ura bun venit și a vă da din nou cuvântul, domnule președinte. Și now Uh, we start... Mulțumesc și acum începem cu o prezentare principală, dar încep, încercăm să uh, respectăm un timp de șase minute din partea domnului Jos Bleriot, uh, din partea Communications and Policy Ellen MacArthur Foundation. Vă rog. Amen. Um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât mai succint cu putință. Fundația Ellen MacArthur, în câteva cuvinte, este o organizație non-profit britanică înființată cu patru ani în urmă pentru a accelera tranziția către economia circulară. Dorește să facă acest lucru, subliniind oportunitățile economice, dar și um, în ceea ce privește importanța economiei și a ideii de a trece de la o economie lineară care se bazează pe consumul de materiale către una circulară de reutilizarea acestora. Una dintre la primele întrebări ar fi care este acea uh, coaliție de factori care fac ca economia circulară să devină posibilă acum. În primul rând, chestiune legată de mediu și de ecosisteme. Investitorii și comunitatea financiară cere ca să, să se ajungă la soluții pe termen lung. Trebuie finanțate de asemenea și perspectivele economice și de dezvoltare economică subliniem nevoia apariției unui nou tip de consumator care să fie mai uh, uh, care să fie mai degrabă uh, axat, interesat de accesul la produs decât de proprietatea asupra produsului. Asta înseamnă o, o punere în comun a activelor și o mai bună folosire a materiilor prime. În fine, Uh, tehnologiile IT și informație în ceea ce privește identificarea materialelor uh, produse, uh, din produse este foarte important. În termeni grafici, economia circulară apare cam așa. Așa cum s-a spus mai devreme, este vorba despre o schimbare uh, la nivelul sistemului, care implică mai mulți sectoare și actori. Dar, dacă e să facem diferența între materialele biologice și cele tehnice, iată cum ar arăta. Există multe oportunități și reiese clar faptul din analiza economică că șansele economice cel mai mare, cele mai mari pentru economia de materii prime se regăsesc în centrul acestui grafic. Este vorba despre reutilizare, reproducere, o serie de strategii care um, um, încurajează o mai bună folosire a materiilor prime și a energiei. Spre exemplu, un motor uh, făcut de la zero din materii prime și un motor compus din materii prime uh, folosite reprezintă o diferență de um, utilizare de energie de 75%. Dar este vorba aici despre alegeri în ceea ce privește proiectarea Trebuie ca uh, aceste materiale să poată fi ușor uh, separate și să nu existe uh, posibilitatea de contaminare a mediului înconjurător. Deci, producătorii trebuie încurajați să-și uh, maximizeze activele în acest fel și să folosească Uh, materiale care să poată fi ușor reutilizate și să le folosească în așa fel încât acestea să poată fi ușor reutilizate. Primul raport pe care l-am publicat în 2012 a fost uh, consemnat de comisarul Potocnic, care a invitat fundația Ellen MacArthur Um, să facă parte din platforma europeană pentru uh, eficiența utilizării resurselor. Deci ne-am implicat în um, pachetul uh, economiei circulare și pentru noi a reprezentat o aventură minunată. S-a spus deja faptul că aici este vorba despre o mare șansă acordată producătorilor europeni mai ales ai celor care um, um, produc uh, utilaje și echipamente. În ceea ce privește economiile de materiale, vorbim de 400-500 de miliarde de uh, dolari economisiți pe an. Nu este vorba despre intervenții politice majore aici. Este vorba despre faptul că această șansă există și trebuie profitat de ea, dar acest lucru poate fi făcut doar printr-un sistem bine pus la punct. Unele întreprinderi au început deja să profite de această șansă. Este până la urmă vorba despre o bună aliniere și uh, semnale pozitive adresate investitorilor. Într-adevăr, un sistem circular este mult preferabil unui liniar care este plin de dezavantaje. Mi-am epuizat cele șase minute acordate. Permiteți-mi să termin prin a vă vorbi despre cel de-al doilea raport publicat în ceea ce privește um, bunurile de pe piață uh, cu ciclu scurt de viață, Um, și aici există șanse economice foarte mari care trebuie preluate, de care trebuie profitat, dar evident în ceea ce privește um, pesticidele și îngrășămintele mai sunt multe de făcut. E vorba despre um, produse secundare agricole care trebuie îmbunătățite. Deșeul trebuie văzut ca o resursă, aceasta trebuie să constituie o strategie de viitor și care să dea forma tuturor strategiilor noastre economice. Trebuie să se maximizeze activele și să se uh, scadă dependența de materiile prime. Vă mulțumesc! și voi dau cuvântul domnului Peter Cut, vicepreședinte al Federației pentru gestionarea deșeurilor la nivel european. Domnul Gerbrandi întreabă dacă poate face o observație. Nu am primit aceste prezentări, nu erau disponibile nici pe site, pentru că a fost destul de greu de văzut pe ecran și destul de greu de urmărit. Okay, uh, we send you in a short time the copies. Okay? Vi le vom trimite în scurt timp. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația acordată și vă mulțumesc și pentru șansa pe care ne-o acordați pentru a vă prezenta Federația Europeană pentru gestionarea deșeurilor. Uh, Federația Europeană pentru activități de depoluare și mediu. Este vorba despre o federație care repre, uh, reprezintă 18 state membre, plus Norvegia și Serbia și Serbia uh, cu un, o cifră de afaceri anuală totală de circa 75 de miliarde de euro. Pentru noi, text pus de comisarul Potocnic a reprezentat un text foarte bun pe care îl sprijinim în continuare. Din punctul nostru de vedere, propunerea inițială era bună chiar dacă avea unele lacune, cum ar fi uh, fixarea cotelor. Într-adevăr, aceasta poate fi criticată, dar îmbunătățirea acestui text trebuie să fie făcută pe cale legislativă. Noi ne opunem uh, retragerii pachetului uh, legislativ privind deșeurilor privind deșeurile, retragerea anunțată de vicepreședintele Timmermans. Fi trebuit să fi, fixăm obiective și să uh, se decidă instrumentele pentru atingerea acestora. Este vorba despre uh, infrastructura pe care să asigure uh, economia circulară de mâine. Mijloacele puse la dispoziție, din păcate, au fost uh, subutilizate. Uh, chiar dacă politica de coeziune s-a ridicat la circa 10,5 miliarde de euro. Din păcate, aceste uh, investiții nu au, permit, uh, nu au permis crearea unei infrastructuri eficiente. Directiva din 2008 are practic 5 etape în ierarhia sa prin intermediul um, parteneriatelor public-privat s-a putut ajunge la o îmbunătățire a, soluției, a situației. Avem nevoie de un plan de gestionare a deșeurilor la nivel european. Pentru ca acesta să fie european, trebuie să garantăm accesul la o infrastructură de gestionare a deșeurilor, în funcție de această ierarhie despre care am vorbit spre exemplu pentru produsele din materii plastice. Uh, în acest sector este nevoie de circa 5 milioane de persoane, 5 milioane de locuri de muncă. Doar prin intermediul cooperării transfrontaliere se va putea atinge acest obiectiv. Da, teoria pare bună fosta comisie avea o politică ambițioasă în acest domeniu, în domeniul gestionării deșeurilor, și considera că aceasta poate duce la crearea 500.000 de locuri de muncă. În Germania, numai puțin de 250.000 de persoane lucrez, lucrează în acest sector. Într-adevăr, efectul asupra ocupării locurilor, locurilor de muncă ar putea fi foarte însemnat. Noi suntem întru totul de acord cu uh, această strategie și aceste inițiative nu trebuie călcate în picioare, cu atât mai mult cu cât nu vor face decât să încurajeze creșterea economică și crearea locurilor de muncă. Această ini inițiativă nu va avea consecințe prea negative da, asupra uh, vechilor state membre, dar în schimb noile state membre întâmpină multe dificultăți și până în 2020 acestea nu vor reuși să ajungă la o rată a reciclării de 50%. Noi credem că retragerea pachetului privind gestionarea deșeurilor ar, ar constitui un semnal, și anume că atunci când apar dificultăți, se taie ajutoarele europene. Vă rog din suflet să nu transmiteți acest mesaj pe viitor.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 din partea uh, Biroului European pentru Deșeuri. and I thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o uh, la această audiere. Uh, ajunge la momentul potrivit, pentru că trebuie să atragem atenția asupra pachetului de deșeuri și poate că e singurul avantaj al uh, zgomotului acesta care se face în jurul retragerii acestui dosar. Faptul că se acordă atenție acestui subiect și faptul că trebuie să ne mobilizăm, indiferent ce ce s-ar întâmpla, să ne mobilizăm și să încurajăm uh, eforturile noastre în domeniul uh, acestui uh, dosar. Eu reprezint o, o asociație fe, uh, care are 15.000 de cetățeni ca și membri reprezentanți prin uh, diferite asociații. Și aveți aici o listă întreagă de ONG-uri și uh, în principiu puteți să aveți la dispoziția noastră acest document uh, în care noi am definit contraargumente pentru a explica exact cine, ce și cum, cine are intenția ca această propunere să fie retrasă și uh, Uh, dacă e să analizăm argumentele înaintate de comisie, niciunul nu rezistă unei analize atente. Bun, cu siguranță pe durata dezbaterii o să avem ocazia să ajungem la acest uh, subiect. Dar poate vă amintiți uh, de acest document, să trăim bine, dar în limitele rezonabile față de resursele planetei noastre. Și e un document al Comisiei și al Consiliului și e un ghid îndrumător uh, pe care trebuie să luăm în considerare, pentru că trebuie să știm exact, această propunere a deșeurilor pe care o discutat astăzi este una care e, reprezintă un instrument concret tocmai pentru a atinge aceste ținte. În așa fel încât să avem o eficiență, o utilizare eficientă a resurselor. E vorba de cuvinte frumoase și propunerea aceasta trebuie să și concretizeze. Deci nu trebuie să mai amânăm Uh, vrem să îndeplinim aceste obiective până în 2020? Păi să trecem la fapte. Vreau să vă mulțumesc tuturor deputaților care și au, au exprimat sprijinul față de, uh, prin votul de săptămâna trecută, față de uh, uh, ideea aceasta de a retrage uh, propunerea comisiei. Faptul că n-ați fost de acord cu această retragere. Vă mulțumesc. Vedem foarte clar cine, ce și cum a votat. Uh, deci chiar dacă nu există rezoluție, din motive în mod clar politice, există totuși un mesaj, un mesaj foarte clar din partea Parlamentului și Comisia Europeană nu poate să se întoarcă cu spatele la acest mesaj. Și dacă e să ne uităm și la concluziile Consiliului din luna octombrie, și acolo spune foarte clar că există câteva rezerve, însă în continuare pachetul este menținut. Apoi, uh, Consiliul din decembrie, de asemenea, și-a exprimat un sprijin foarte puternic față de pachet și se opune retragere. Comitetul regiunilor și el la rândul său și Comitetul Economic și Social, iată, din nou, două documente, documente, comitete care lucrează pe acest subiect. Deci toată lumea lucrează la acest dosar. Apoi, municipalitățile, colectivitățile locale, industria, ONG-urile, toate aceste uh, entități uh, au un cuvânt de spus și se pare că domnul comisar Timmermans nu aude, nu aude prea bine ce le spun cetățenii, ce îi spun cetățenii. Bun, cu toții știți ca, ce înseamnă acest cerc, ce înseamnă această economie circulară. Uh, ci e clar că așteptările sunt mari, însă înainte de a discuta mai târziu acest cerc, vreau să clarific ceva. Aceste cercuri n-ar trebui să fie nici rapide, nici uh, prea uh, um, lente. Trebuie să avem o interoperabilitate și a produselor și a întregului lanț. Diferitele uh, etape Uh, în care regăsim deșeuri, toate acestea nu sunt neapărat necesare, le putem evita. Putem evita toate aceste produse de folosință unică, spre exemplu și am reduce cercul. Bun, acum întrebarea este următoarea. Ce, cum putem face pentru a atrage industria înapoi în Europa? Vă urez mult succes dacă încercați să faceți asta. Uh, trebuie să încercăm să acordăm stimulente industriei secundare, uh, celor care se ocupă de activități de reciclare, pentru că acele locuri de muncă pot să fie aici, aici în Europa. Uh, Uitați-vă la electronice, la textile, la electrocasnice și așa mai departe. Toate astea pot fi reciclate aici. Și de altfel noi am și redactat un raport, îl găsiți și pe site-ul nostru internet, în care spunem foarte clar că peste 800.000 de locuri de muncă pot fi create. Cum? Fiind ambițioși, cu politici ambițioase în materie de reciclare. Asta înseamnă că un loc de muncă din șase, de fapt, un șomer din șase va fi întors, va, va, va regăsi un loc de muncă, se va întoarce în câmpul de producție. Așa că vreau să subliniez faptul că avem nevoie de ținte, ținte obligatorii. Un exemplu, vă spun și de ce. Dacă vă uitați, spre exemplu, la reciclarea electrocasnicelor, în 10 ani de zile am reușit să progresăm. De ce? Pentru că aveam ținte obligatorii. La dreapta, vă uitați la reciclarea altor tipuri de produse, uh, biodeșeuri și nu s-a înregistrat progres. De ce? De ce? Pentru că țintele nu erau obligatorii. E doar un exemplu. Acum, în ceea ce vrește heterogeneitatea care există în Europa, poate că asta e problema cea mai complexă cu care ne confruntăm. Așa cum spuneau și colegii, avem nevoie de o legislație care să se aplice peste tot în UE. Eu lucrez și sunt președinte la grupul de lucru referitor la uh, deșeuri. Ca, e un grup care întrunește experți în materie de deșeuri, de reciclare. Ne-am întâlnit, am mers în Polonia, în Cehia, în Slovacia. Și aceste planuri de gestionare a deșeurilor care sunt înaintate de către ministrii de uh, uh mediu nu sunt suficient de ambițioase. Noi avem nevoie uh, de o, a, un grad de obligativitate, dar care să existe în materie de reciclare, în ma, să existe la nivel european. Avem nevoie de ecoproiectare, avem nevoie de foarte multe alte măsuri asemănătoare pentru a putea ajunge la un rezultat. Și, în concluzie, pentru că nu mai avem timp, ce ar însemna să avem niște propuneri mai ambițioase? Din punctul meu de vedere, din punctul de vedere a colegilor mei, ideea este următoarea. Avem o opțiune, să menținem nivelul actual de ambiție plus să mai adăugăm niște inițiative bune care există deja în, uh, în comunicarea pentru care raportor este domnul Pitikainen, doamna Pitikainen. Deci, astfel am creat un dosar legislativ complet mai ambițios și nu cred că ne putem mulțumi cu mai puțin decât atât. Și avem nevoie de economia circulară cât mai repede cu putință, pentru că uh, astfel viitorul Europei va fi mai uh, strălucitor. Și trebuie să facem asta cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc pentru atenție. To... Mulțumesc foarte mult și acum dăm cuvântul domnului Filippo Brandolini. And, uh, Vice President of SIP membru al uh, Asociației uh, pentru Deșeurile Urbane și de asemenea vicepreședinte al CEP. Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint aici uh, Asociația Europeană uh, a Gestionarilor de Deșeuri și CEP, care reprezintă în sens mai larg gestionari de servicii de interes general și, de asemenea, e una din cele trei uh, uh, asociații recunoscute de uh, Comisia Europeană ca partener social. Aceste două asociații au salutat pachetul privitor la economia circulară și consideră că el reprezintă un pas înainte important în direcția unei economii cu caracter mai circular, în care eficiența resurselor să devină un factor cheie atât din punct de vedere al creșterii economice, cât și pentru protecția mediului în Uniunea Europeană în mod corect, pachetul pentru economia circulară identifică rolul crucial uh, care este jucat de gestionarea deșeurilor. Noi considerăm că gestionarea deșeurilor trebuie să însemne gestionarea eficientă a resurselor. Subliniem că pentru realizarea în practică a ierarhiei deșeurilor în economia circulară trebuie să plecăm de la prevenire și de la pregătire pentru reutilizare, care sunt elemente fundamentale pentru succesul întregului pachet. Pachetul pentru economia circulară, care ne dorim să fie menținut, Acest pachet, spuneam, ne-a propus o nouă definiție a ceea ce înseamnă uh, deșeuri urbane. Noi considerăm că această definiție trebuie să fie în mod exclusiv și unic în acord cu originea, natura și compoziția deșeurilor și deci să nu aibă nicio legătură cu dimensiunile Um, companiei sau societății care organizează colectarea deșeurilor. Și această definiție trebuie să se bazeze cât mai mult posibil pe uh, termenii catalogului european al deșeurilor. De asemenea, considerăm că obiectivele uh, reciclării sunt foarte importante și între aceste obiective, în primul rând, uh, trebuie să stabilim și să definim o metodă unică și uniformă la nivelul statelor membre de a calcula uh, rata de reciclare. Și noi considerăm că această metodă de calcul trebuie să se bazeze pe rezultatul primei selecții. De asemenea, noi spunem că necesitatea unor obiective ambițioase trebuie însoțită de posibilitatea ca aceste obiective să fie și realiste și uh, să poată fi într-adevăr uh, atinse. Aceste noi obiective, credem noi, așadar că trebuie elaborate în mod adecvat, ținându-se cont de contextul care nu poate să nu includă faptul că se va schimba definiția uh, deșeurilor urbane, se vor schimba metodele de calcul și, de asemenea, trebuie să se facă o colectare conștientă de rezultatele uh, la care s-a ajuns până acum la gestionarea deșeurilor în cele 28 de state membre. În plus, considerăm că reciclarea trebuie să crească atât cantitativ, dar mai ales calitativ, ca să poată fi într-adevăr reciclat întregul material gestionat. De asemenea, considerăm că trebuie să definim obiective specifice de reciclare pentru unele tipuri de deșeuri uh, foarte importante, de exemplu, deșeurile alimentare, organice. De asemenea, considerăm că responsabilitatea extinsă a producătorului este un instrument important, dar nu unicul, pentru a realiza într-adevăr obiectivele unei economii circulare și pentru o atingere uh, a obiectivelor ambițioase de reciclare pe care ne le dorim. Adăugăm că piața materialelor uh, reciclate trebuie să aibă o poziție consolidată. Din acest punct de vedere, considerăm că dezvoltarea și criteriile de uh, destinație finală a deșeurilor pot fi o uh, ocazie importantă de care trebuie să profităm. Și în acest sens adăugăm faptul că eco-designul este cheia pentru atingerea obiectivelor economiei circulare și reprezintă una din condițiile de bază pentru a atinge cu succes obiectivele pe care le-am definit ca fiind ambițioase, dar uh, în același uh, timp uh, realizabile în materie de reciclare. Apoi, pentru a atinge aceste obiective de reciclare, trebuie să avem și o rețea integrată de structuri, de instalații de reciclare și de recuperare, și uh, considerăm mai ales că există necesitatea ca, inclusiv în ce privește uh, evoluția tehnologică, să avem instalații de selecționare și de tratament, de uh, prelucrare anaerobice. Asta după cum știm din experiența proprie și din experiența multor state membre, reprezintă și o ocazie importantă pentru mai multă creștere economică și mai multă uh, uh, ocupare cu locuri de muncă verzi, ecologice în uh, statele noastre. Performanța statelor membre în gestionarea deșeurilor arată că există necesitatea de a fi dezvoltate acest tip de structuri, mai ales cele de reciclare și de recuperare. Și, în fine, câteva cuvinte în legătură cu obiectivele legate de ciclare și reducerea haldelor și obiectivele care au fost introduse în pachet, credem noi, că reprezintă un element fundamental pentru a ajunge la economia circulară. Și ar trebui stabilite în mod realist și treptat, cu obiective de etapă realizabile și uh, e bine să avem obiective pentru 2025 și apoi pentru 2030. Obiectivele de renunțare a haldelor și obiective de reciclare credem că trebuie să se aplice tuturor tipurilor de deșeuri și nu doar uh, celor urbane. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și eu, spune președintele, și acum ultima intervenție înainte de a trece la dezbatere. Avem alături de noi pe Virginia Johnson, care este eh, director al Organizației Europene pentru eh, Ambalaj și Mediu European. Vă rog. Aș dori să mulțumesc președintelui și domnului raportor pentru invitație și vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră și celorlalți membri pentru faptul că participă la această uh, audiere. Și există un sprijin larg pentru pachetul de deșeuri în momentul de față și un semnal puternic uh, în acest sens. S-a subliniat încă de la bun început acest lucru. Noi întotdeauna am susținut propunerea referitoare la deșeuri pentru că există uh, loc și de mai bine. Pe trei puncte esențiale pe care am să le subliniez. Noi vrem să lucrăm în mod constructiv cu dumneavoastră, Consiliul și Comisia pentru a ajunge la un rezultat corect, în așa fel încât în mod eficient să putem atinge obiectivele fixate în economia circulară. Noi reprezentăm asociațiile de etichetare și de ambalare a produselor uh, din fiecare stat membru și avem deci un uh, punct de vedere destul de echilibrat, atât producătorii cât și uh, cei care utilizează aceste produse și așa mai departe. Și avem de asemenea și o viziune, aș spune eu, care trece de la un sector la altul pentru că avem uh, experiență de peste 20 de ani pentru a ști exact cum anume putem transforma această activitate de ambalare și de etichetare într-un mod mai, în așa fel încât să fie mai eficientă. Și e clar că operatorii trebuie să fie în continuare competitivi și pentru asta au nevoie de inovare, pentru a veni cu răspunsuri și cu soluții la nevoile care există în momentul de față în materie de mediu. Soluții viabile din punct de vedere economic. Noi suntem de părere că aceste obiective pot fi susținute în momentul în care fixăm niște uh, un cadru legislativ fezabil și corect și echitabil la nivel european. Și pentru asta e nevoie de mai multe politici. Prima, trebuie mai întâi să definim exact o metodologie armonizată ca și bază de lucru pentru a putea fixa ținte de reciclare. Apoi trebuie să definim cum vom ajunge la aceste ținte. Și E nevoie de simtă răspundere pentru utilizarea noi forme de ambalare și în acest sens e nevoie și de garanții pentru piața internă pentru că bunurile și produsele ambalate, de asemenea, trebuie să respecte criteriile ce sunt fixate pentru ambalaje. E nevoie de noi tehnologii, e nevoie de concurență și competitivitate în acest sens în Europa și astfel va, uh, uh, vom întări capacitatea întreprinderilor de a relansa economia și de a crea locuri de muncă. Și dați-mi voie să vă mai uh, explic ceva referitor la aceste trei puncte. Mai întâi, e nevoie de un punct de plecare foarte clar pentru a măsura, pentru a găsi, cu defini, găsi definiții și metode de calcul care să ne permită să măsurăm exact ceea ce vrem să realizăm, care vor fi țintele. În al doilea rând, trebuie să fixăm niște ținte de reciclare realiste, bazându-ne pe experiență și pe cifre. Și de ce vă cerem să legiferați? Pentru că niște măsuri armonizate și un sistem de raportare realist reprezintă baza însă și a unui, unei adevărate politici de reciclare. Și există în mod clar aici discrepanțe, există diferențe care trebuie să fie neapărat uh, reduse. Și există de asemenea și o implementare diferită a legislației europene, iar pentru a obține armonia aici e nevoie de eforturi. Există state membre în care problemele continuă să, fie, să se manifeste și Există diferențe în ceea ce privește infrastructurile de reciclare și așa mai departe în ceea ce privește eforturile și de aceea trebuie ca toate aceste elemente specifice să fie luate în considerare în momentul în care fixăm ținte. Acum, întrebarea este cum vom reuși să, să, să, să atingem aceste obiective ambițioase și tocmai în acest sens experiența noastră poate fi interesantă. Avem un prim nivel al produselor, produse cu o anumită uh, latură operativă în care noi trebuie să ne uh, implicăm, să explicăm de ce trebuie realizate aceste ținte, de ce aceste scheme trebuie să fie făcute în așa fel încât uh, să se dea dovadă de simț de răspundere în întregul proces. Iar pentru a avea o politică de succes, avem nevoie de un minim de performanțe care să fie obligatorii la nivel european în materie de ambalaje și ambalare. Și astfel vom reuși să plasăm răspunderea pe umerii tuturor actorilor implicați Apoi există și principiul de subsidiaritate și e clar că statele membre sunt cele care sunt uh, cele mai în măsură să vadă cum anume concret pot fi implementate aceste texte legislative pentru a face față realităților de pe teren. Acum, industria. De ce industria cele mai multe uh, um, texte legislative europene în acest domeniu? Asta ne va permite să ne asigurăm că toate aceste scheme sunt utilizate în mod coerent și pot coexista cu exact același set de reguli. Și aceste scheme vor duce uh, la o competitivitate sporită, inovație sporită, și în acest sens e clar că avem nevoie de noi sisteme de ambalare și noi ambalaje pentru reciclare și această atitudine trebuie să fie completată și cu un ghid îngrumător care să fixeze răspunderea diferiților actori implicați în implementarea acestui pachet, ceea ce va duce la o tragere la răspundere sporită a celor care sunt într-adevăr implicați, operatori, consumatori, autorități locale, regionale și uh, toți cei care sunt intermediari, în așa fel încât să știm exact în momentul în care există un astfel de produs, unde a fost făcut, cine a intervenit, cui revine la răspunderea. Evident, există o propunere legislativă a Comisiei care plasează aceste costuri ale reciclării doar la nivel de producător, fără să mai acorde vreun uh, gram de răspundere și celorlalți actori care intervin. Uh, de aceea, noi trebuie să vedem exact cum vom remedia acest lucru, pentru că trebuie să avem și un control asupra performanței întregului lanț. Acum, evident, nu mai am timp să mai elaborez mai în detaliu în ceea ce privește diferiții, diferiții indicatori de performanță la care noi ne-am gândit. Dar este foarte clar că Veți găsi acest document la intrarea în sală și acesta vă explică exact care sunt uh, ideile noastre. Și ajung la ultimul punct, care este cu siguranță de asemenea foarte important. Trebuie să avem în continuare o coloană vertebrală pentru întregul pachet de deșeuri. Vrem o economie puternică, vrem uh, o respectare a tuturor criteriilor, a tuturor cerințelor, vrem să eficientizăm felul în care utilizăm resursele, vrem să încurajăm inovarea și uh, aceasta este reprezintă de altfel și, uh, aș spune eu, motivul pentru care a fost creat un astfel de pachet. E vorba de măsuri de mediu, măsuri economice care vor duce eventual la apariția anumitor distorsionări. Uh, în ceea ce privește uh, ambalajele și ambalarea. De aceea lansăm un apel către dumneavoastră să vegheați ca la respectarea pieței unice și a criteriilor aplicabile în acest domeniu, pentru că statele membre trebuie să-și adopte măsuri proprii în ceea ce privește acest pachet, plecând de la propunerea Comisiei. De aceea s-ar putea să ne confruntăm și cu un risc sporit de măsuri protecționiste care ar duce sub semnul întrebării uh, existența însă și a pieței unice și uh, existența însă și a Paris definiția economiei circulare. Vrem ca dumneavoastră să fiți atenți la aceste trei puncte esențiale. În momentul în care se va face o propunere, aceasta trebuie să fie fizabilă și trebuie să fie realizabilă. Noi notăm faptul că are Comisia intenția să retragă această propunere și să o înlocuiască cu una nouă anul acesta, dar în continuare suntem gata să lucrăm în mod constructiv cu dumneavoastră, cu Parlamentul European și celelalte instituții europene pentru a ne asigura că viitoarea legislație în domeniu într-adevăr va fi și una fizabilă și va susține într-adevăr creșterea durabilă în Europa. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Și acum vom începe cu întrebări din partea deputaților, mai întâi raportorii, raportorii din umbra. Așa că începem imediat cu raportarea noastră, doamna Bonafé. Please. Eu mm, voglio fare subito... Da, vreau uh, să fiu uh, punctuală. Uh, dar cred că pot afirma că în precedenta discuție Singurul uh, motiv acceptabil al retragerii propunerii uh, de către domnul Falkenberg a fost că lipsește un capitol dedicat modului de finanțare a infrastructurilor care ne vor permite să atingem obiectivele ambițioase de reciclare și unul din raportori a vorbit de fonduri structurale, însă pe lângă fondurile structurale știm că astăzi avem planul de investiție al lui Juncker. dar mă întreb eu și întreb pe invitați, cum credeți că acest plan poate fi îmbunătățit ca să se atingă aceste obiective de uh, reciclare care sunt prevăzute? Mulțumesc! Președintele, bun, uh, alte întrebări? Ian? Ian Herbrandi, nu, aveam exact aceeași întrebare, așa că voi uh, asculta răspunsurile uh, inteligente la care ne așteptăm. Președintele, bun, alte întrebări din partea membrilor? Se pare că nu. Bine. Atunci uh, începem cu primul invitat pentru a ne răspunde. Vă rog. Thank you very much. Uh, I... Mulțumesc. Spune domnul Blerio. Cred că trebuie investit în uh, programe și infrastructuri care să ne ajute la colectare, pentru că vedem că um, mult, mare parte din economia circulară se bazează pe faptul că aceste materiale revin în ciclul de producție și aici uh, trebuie să avem și capacitatea necesară și mai există uh, o chestiune legată de design și de alegerea materialelor și trebuie și acolo investit în modul în care sunt gândite și proiectate aceste materiale și să nu creăm uh, materiale hibride care nu pot fi uh, separate. Uh, pentru că astfel uh, se pun obstacole în calea mm, capacității celor uh, materiale de a se întoarce în ciclu, în ciclu de producție. Și probabil avem și un întreg potențial uh, și oportunități cu materiale bioderivate. Să vedem ce putem face cu acestea trebuie să impulsionăm și cercetarea și informațiile în legătură cu noile materiale care pot intra în ciclu de producție, fie așa, fie în, ecosisteme, fie în ecosisteme, sau să fie păstrate în sistem, pentru că unele din materiale bioderivate pot uh, înlocui materiale tradiționale. Deci, uh, noi materiale și uh, nou design. Thank you. We can continue. Mulțumesc, spune președintele. Continuăm cu următorul invitat. Interesantă frage. Fiat hat sich in den... Domnul Curt, mulțum, mulțumesc pentru o uh, întrebare foarte interesantă. Și ne-am ocupat și noi de chestiunea asta în ultimii ani. Să vedem, am încercat să vedem cum anume se investea din bani europeni, mai ales în statele membre care la ora actuală nu dispun de instalațiile necesare pentru industria a reciclării. În ultimii ani s-a constatat că acești uh, bani de la Bruxelles aproape nu erau absorbiți deloc, însă uneori erau utilizați, însă nu în conformitate cu directiva cadru europeană. Așadar, au existat finanțări din fonduri europene, s-a finanțat uh, transformarea și instalarea de noi halde, dar noi nu ne dorim așa ceva. fondurile structurale trebuie orientate în funcție de obiectivele ierarhiei deșeurilor. Bun, ăsta uh, este într-adevăr un progres, dar uh, ne-am întrebat ce se întâmplă în marile orașe din noile state membre și am putut constata că uh, la nivel local uh, trebuie, trebuie făcute investiții rapid. Uh, dar se face, ceea ce se face adesea e că se construiesc noi halde și atunci lucrurile sunt mai dificile și nu neapărat se insistă pe noi instalații de triere. Procedura de codificare, de asemenea, e prea greoaie, trebuie să ne gândim la chestiunea capacității și atunci am propune ca pe viitor să se pună mai mult accentul nu doar pe investițiile din bani publici, ci să se susțină și parteneriatele public-privat, pentru că acolo avem posibilitatea de a utiliza experiența industriei ă, private pentru a construi instalații de triere și de incinerare care ă, pot ajuta mai bine ă, municipiile cu prelucrarea deșeurilor menajere și credem că aceste parteneriate ar fi uh, soluția ideală pentru că am putea să realizăm mult mai multe. De exemplu, uh, haldele nu fac decât să crească costurile prelucrării deșeurilor. Depozitele uh, fac să crească aceste costuri. Deci, există necesitatea de a se instala noi centre de triere și așa mai departe. Și poate că putem utiliza noul fond anunțat pentru a investi în acest tip de proiecte. Cred că ar fi un uh, progres însemnat și se pot face multe în noile state membre. De aceea mi se pare de neînțeles că pe de-o parte se concepe un uh, atare program și pe de altă parte o inițiativă concretă uh, pentru utilizarea fondului este retrasă. Următorul invitat, da, coleg, colegii mei au spus deja multe, trebuie să avem grijă că țările din Est trebuie, au mult de recuperat în legătură cu reciclarea deșeurilor și poate aici am și o îndoială, poate nu e corect să se spună că justificarea pentru retragere a fost că se va aplica planul de investiție al lui Juncker. Poate n-am eu dreptate, dar cred că planul de investiție al lui Juncker se aplică chiar uh, față de propunerea actuală. Dar nu știu, poate nu am eu dreptate, poate cineva clarifică lucrurile. Ție, e, eh, doctor... Președintele, mulțumesc și acum uh, domnul Brandolini. Mulțumesc, noi uh, considerăm că trebuie să se uh, susține activitatea de cercetare privitoare la materiale, la produse, pentru a le favoriza recuperarea ulterioară și caracterul reciclabil și pentru a favoriza, de asemenea, uh, prelungirea duratei lor de viață și de utilizare. E bine și să susținem cercetarea în uh, domeniul instalațiilor de recuperare și reciclare și pentru a sporirea eficienței acestor sisteme, dar și pentru a putea recupera fluxurile de deșeuri care nu se află în prim planul atenției operatorilor și a opiniei publice, însă dacă sunt uh, reciclate și recuperate, și nu ajung în uh, uh, depozite pot fi reutilizate. Mă gândesc la uh, deșeuri care pot proveni uh, din uh, scorile produse de uh, incineratoare. În general, trebuie să ajutăm regiunile Europei în care nu prea există infrastructuri. Acolo trebuie să se construiască sisteme integrate, plecând de la faza colectării și până la instalațiile pentru recuperare și reciclare a deșeurilor. Quindi eh, ritornare anche a eh, predisporre dei piani per queste aree. Deci, trebuie să ne gândim la niște planuri pentru care să prevedem realizarea unor instalații pentru toate fazele ciclului, astfel încât putându-se realiza obiectivele unei economii circulare. Cred că antevorbitorii mei au subliniat multe elemente valoroase. Într-adevăr, când ne gândim la investiții, haideți înainte de toate să ajungem la o bună uh, legislație în domeniu, pentru că astfel vor fi ajutate și acele state membre care au nevoie de sprijin suplimentar, mai ales în ceea ce privește uh, planificarea uh, gestionării deșeurilor. Așa cum a spus un antevorbitor, haideți să investim mai bine în, în uh, tehnici de reutilizare și reciclare. Și apoi, foarte important, haideți să vedem unde putem investi mai mult în proiectare uh, Uh, proiectarea ambalajelor în cercetare și dezvoltare, deci. Trebuie să luăm în calcul și nevoile sociale, nevoile consumatorilor, pentru ca aceste ambalaje să fie și funcționale și ecologice. Și apoi, nu, nu trebuie să ignorăm investițiile în educație și să luăm în calcul uh, consumatorii, o mai bună sortare a deșeurilor și așa mai departe. Haideți să ne concentrăm pe școli și să asigurăm o mai bună finanțare pentru o educare de la vârst, o vârstă cât mai fragedă, mai ales în ceea ce privește trierea deșeurilor și conștientizarea problemei acestora. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Mai există alte întrebări? Doamna Bonafe, aveți cuvântul. Eu, nel caso, ne aprofitto. <laughs> Vreau să profit de ocazie. Însă, dacă ar fi să găsim defecte uh, uh, ale acestei propuneri, e că poate e prea limitată. Avem un obiectiv uh, neobligatoriu, un 30% pe deșeurile alimentare până în 2035. Poate nu merge prea departe. E adevărat, uh, trebuie să respectăm ierarhia deșeurilor, poate mai multă ambiție ar trebui în acel domeniu. Deci, mă întreb și vă întreb. Până acum s-a vorbit de obiective credibile. Oare sunt credibile și realizabile aceste obiective de reducere? Thank you. And now we have an... Mulțumesc. Mai avem o întrebare din partea domnului Flanagan. vis-a-vis -vis de ce a spus uh, Virginia Jensen și, o, și mai bune utilizări, mai bune tehnici de utilizare și o mai bună educare a tinerilor. Cred că e posibil într-o anumită măsură, dar există o sumedenie de deșeuri ce trebuie sortate și multă lume pur și simplu nu poate concepe. Da, e bine pentru mediu să îți să speli cartonul înainte de a-l pune la uh, reciclare, dar n-ar fi mai bine să dezvoltăm produsele în așa fel încât această mm, falsă mm, idee de a spăla deșeurile înainte de a le um, pune la reciclat. N-ar fi mai bine, de fapt, să dezvoltăm uh, ambalaje mai ecologice, biodegradabile? Și avem un mesaj de la um, comisarul Potocnic care spune că uh, și nu m-aș fi gândit niciodată că l-aș vrea înapoi, dar el spunea că ar fi mai convingător să nu se retragă ambalajele, ci uh, acestea să fie îmbunătățite. Mulțumesc pentru încă un uh, ultim tur de masă al vorbitorilor. Vă rog, dragi vorbitori, să dați răspunsul întrebărilor adresate până acum. Vă mulțumesc. Nu cred că noi suntem cei mai în măsură să evaluăm credibilitatea țintelor, dar sunt de acord cu domnul Flanagan. Cred că este uh, esențial să nu mai avem uh, strategii de reducere, de atenuare, ci să trecem la etapa următoare. Cred că la urma urmei trebuie să găsim noi uh, modalități pentru sistemele deja existente mai ales în ceea, evident, deșeurile reziduale vor exista întotdeauna și există legislație în domeniu, dar cred că cu o cât mai bună proiectare, cu atât vom obține uh, rezultate cât mai bune în domeniul economiei circulare. Domnul Curt. S-au făcut studii foarte precise în ceea ce privește modul de evoluare al deșeurilor. Până la urmă to totul depinde de media de vârstă a populației, de densitatea populației, dar și de procedurile uh, industriale și procedele industriale folosite. Cred că s-au lansat o serie de inițiative excelente în sectorul industrial până acum în această direcție este vorba până la urmă despre o cât mai bună utilizare a resurselor și de o, o producere cât mai scăzută de deșeuri. Dar în ceea ce privește deșeurile uh, menajere, nu văd cum vom reuși ca acestea să scadă dacă mentalitățile nu se schimbă. Dacă populația va rămâne la cotele actuale Apoi, în ceea ce privește calitatea reciclării, aceasta depinde înainte de toate de uh, trierea acestora, de selecționare. Și toate studiile indică acest lucru. Nu vom reuși să înaintăm decât dacă sistemul de triere va fi acceptat de către consumator. Noi ne întrebăm dacă prin eliminarea trierii la nivelul gospodăririi nu se va îmbunătăți și gestionarea deșeurilor. Evident, aceste piste vor trebui investigate și pe viitor, pe viitorul apropiat, vreau să spun. Dar vorbim despre prevenire și atunci s-a propus până la urmă un singur uh, obiectiv, care nici măcar nu este obligatoriu, de reducere de 30% a deșeurilor Uh, alimentare. Noi am vrea mai degrabă ca acest, uh, această pondere să fie de 60%, nu de 30%. Mă rog, până la urmă și 30% ar fi bine. Trebuie să avem un lanț uh, de distribuție agricol cât mai bun, durabil. Secretariatul General a blocat un um, text foarte interesant propus de către comisarul Potocnic pentru reducerea deșeurilor alimentare. Noi <clears throat> considerăm că atunci când uh, e vorba de uh, prevenire, este vorba despre un concept fundamental pentru gestionarea eficientă a resurselor spunem noi, eh, reprezentanții operatorilor eh, eh, care gestionează deșeurile. Prevenirea înseamnă gestionarea eficientă a resurselor, dar înseamnă și gestionarea eficientă a ciclului deșeurilor, pentru că dacă noi producem deșeuri care altfel nu ar fi produse, înseamnă că trebuie să planificăm mai bine și investițiile necesare, sistemele de colectare, instalațiile. Deci să gestionăm mai eficient și resursele economice necesare pentru a uh, finanța gestionarea deșeurilor. Pentru o activitate eficientă de uh, prevenire trebuie să și credem că se poate. Și avem impresia că până acum acțiunile uh, de prevenire au fost prea timide. Ar trebui, deci, uh, să fim mai activi și în ce privește ecodesignul, designul ecologic, apoi să stabilim uh, reguli mai ambițioase în ce privește responsabilitatea extinsă a producătorului și dacă așa vom face, vom putea calibra mai bine și obiectivele pe care ni le putem uh, stabili. Pot spune că în Italia, țara mea, de câțiva ani încoace din cauza crizei economice, s-a redus și producția de deșeuri. Deci nu a fost pentru că s-a ameliorat gestionarea, ci pentru că s-a produs mai puțin din cauza crizei economice. A fost o decuplare, dacă vrem, dar în sens contrar. S-a, uh, a scăzut mai mult PIB-ul decât uh, au scăzut deșeurilor. Deci suntem departe de a avea o acțiune eficientă în acest sens. Obiectivele stabilite pot fi realizabile, dar înainte de a stabili obiectivele trebuie să fim mai hotărâți uh, și mai preciși în a defini acțiunile pe care trebuie să le întreprindem. Doamna Johnson. Vă mulțumesc. În ceea ce privește prevenirea, da, cred că este foarte importantă și din punct de vedere al afacerilor. În orice caz, consumatorii nu vor plăti niciun cent mai mult decât este nevoie, mai ales dată fiind, dat fiind prețul la materiale. Evident, în ceea ce privește lanțul de aprovizionare, toate statele membre doresc ca proiectarea să se facă mai bine în ceea ce privește ambalajele, pentru că prin intermediul unei mai buni pro proiectări, uh, se va reduce și uh, volumul deșeurilor. Deci aici este vorba despre uh, o punere în comun a tuturor forțelor de pe piață. Când este vorba despre obiective, ei bine, s-a făcut colectarea datelor și uh, e clar că e nevoie de mai multe investiții pe reciclare să avem măs uh, măsurători foarte clare, metodologia să fie clară și ca cadrul pentru uh, EPR să fie mai bun, în ceea... pentru că astfel va crește rata reciclării. Până la urmă și asta înseamnă prevenire. Vă mulțumesc. Ne-am încadrat în timp și cred că putem încheia audiera noastră aici. Țin să le mulțumesc experților pentru prezentările dumnealor și pentru răspunsurile la întrebările adresate. Nu mai am decât un lucru de a adăugat. Următoarea ședință a Comisiei ENVI va avea loc în 22, 27 ianuarie, după amiază și în 29 ianuarie avem o sesiune de dimineață și una de după amiază. Vă mulțumesc încă o dată tuturor și poftă bună! Eh, también está.